va continua să o facă și pe viitor, aducând și mai uh, aproape parlamentele naționale la luarea de decizii la nivel, de luarea de decizii la nivel european. Mulțumesc. Uh, și cu asta am încheiat. Uh, vom reîncepe mâine dimineață la, de la orele 9 până la orele 13.30. Ordinea de, uh, de zi este disponibilă pe site-ul